date. Doamna Chienghe dorește să ia cuvântul. Colegul Moraes. Nu, în cazul acesta colegul Moraes. Chairman, um, right. Domnule președinte, la punctul 11.2 este vorba de comportamentul uh, membrilor care trebuie să se conducă după respectul reciproc și principii care sunt uh, se regăsesc în textul principal al UE. Am auzit din partea domnului Ianes Corin Michi, care a participat la dezbaterea anterioară și a utilizat un limbaj de neacceptat pentru instituția noastră, un limbaj antisemit și cred că au fost mai mulți deputați care consideră că nu așa se comportă un deputat deci, cred că ar trebui să se ia măsuri, măsuri adecvate de către serviciile Parlamentului și Cecil Kenbey, care este aici lângă mine, consideră și dânsa la fel și uh, mă susține în cele spuse. Doamna Chienghe are cuvântul. Vento di questa mattina delle... Da, intervenția din această dimineață din partea domnului Covina. A fost uh, o formulare foarte gravă. Spusele domniei sale au constituit o jignire pentru această instituție, pentru onoarea Parlamentului și pentru spiritul Uniunii Europene. Cuvintele sale încalcă principiile din articolul 11 aliniatul 2 al regulamentului Parlamentului. Vorbele sale au fost jignitoare, nu numai față de persoane ca mine, care avem o altă culoare a pielii, dar și pentru um, alți colegi care respectă principiile fundamentale ale Uniunii Europene și drepturile omului. De aceea eu cred că trebuie să fie luate măsuri punitive împotriva acestei uh, intervenții. Noi nu putem permite rasismul și discriminarea în această instituție. Mulțumesc, stimată colegă Chienghe. Președintele a fost informat în legătură cu acest incident. Punctul următor de pe ordinea de zi, declarația eh, Comisiei și Consiliului în legătură cu plățile restante, resturile de lichidat, în legătură cu mijloacele de angajament. Pentru că ne confruntăm cu o eh, situație nemai întâlnită până acum acum. Nu pot în legătură cu acest subiect să mai accept intervenții legate de regulament. Poate o întrebare? Mulțumesc, domnule președinte. Cred că cele două intervenții uh, au fost cât se poate de uh, clare. Eu înțeleg această poziție, dar uh, v-aș uh, ruga să nu vă limitați a spune că suntem informați în legătură cu acest incident și chiar să luați măsuri. Stimate coleg, dumneavoastră uh, cunoașteți uh, procedurile din această instituție, președintele a fost informat, ca atare este uh, decizia președintelui dacă va recurge la